Okay, colleagues, um... Stimați colegi, uh, vom începe ședința noastră de astăzi. Punctul 1 de pe ordinea de zi, adoptarea ordinii de zi. Dacă nu sunt obiecții, ordinea de zi este adoptată. Stimați colegi, vom uh, folosi uh, această ședință din această seară pentru a progresa cu agenda noastră privind migrația. Referitor la profilul lingvistic, vă anunț că interpretarea în uh, daneză, letonă, croată și uh, gelic nu va fi disponibilă astăzi. Mai avem un anunț al președintelui și anume domnul Kirkos m-a abordat înainte de întâlnire spunându-mi că există probleme inevitabile în Grecia cu sistemul de migrație. Probleme economice legate de dispozițiile privind migrația. Evident, sunt probleme inevitabile și probleme destul de grave, pe care ni le-a semnalat într-un e-mail. Voi discuta mâine cu coordonatorii la întâlnirea noastră și cred că reprezentantul Digi Home, Matias Rute, se va referi la aceste aspecte, pentru că și Grecia este pe ordinea de zi de astăzi. Văd că colegii sunt cam uh, agitați, însă vă rog să fiți atenți, pentru că sunt subiecte importante. Vă mulțumesc că ne-ați semnalat acest uh, subiect pe care îl vom discuta astăzi și mâine la întâlnirea coordonatorilor. The main, um, business of today Vom trece la punctul 3 de pe ordinea de zi și anume Agenda Europeană pentru Migrație. Avem uh, o prezentare din partea lui Matias uh, Ruete, care este director general uh, la DG Home, Comisia Europeană, cu privire la o propunere de decizie a Consiliului privind măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei și Greciei vom discuta despre proiectul de raport. Avem o prezentare. care va fi făcută de Matias. Matias, aveți cuvântul. Thank you very much. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Distinși uh, eurodeputați, îmi face o deosebită plăcere să vă prezint uh, foarte rapid uh, care este stadiul uh, pachetului de implementare pe care l-a propus uh, Comisia pe 27 mai anul acesta. Comisarul Avramopoulos uh, v-a prezentat agenda europeană pentru migrație. Știți că avem cam peste 50 de acțiuni prevăzute în această agendă pentru migrație. Și primul pachet de punere în aplicare a venit cam uh, la două săptămâni după agenda de migrație. Acesta cuprinde șase puncte, iar unul dintre acestea va fi discutat uh, puțin mai târziu în comisia dumneavoastră. Dați-mi voie să spun câteva cuvinte despre un lucru important uh, în dezbaterea publică, și anume Uh, schema de relocare de urgență în baza articolului 78.3 din tratat. Înainte însă, dați-mi voie să subliniez un lucru, și anume că dezbaterea publică privind uh, politica de migrație s-a concentrat uh, foarte mult pe cifre și pe cote, în timp ce, în realitate, agenda pentru migrație constă într-o abordare mult mai cuprinzătoare, într-o abordare mai integrată, bazată pe o structură cu patru piloni. Această structură ține cont de migrația legală și, și de alte dimensiuni Într-o oarecare măsură, toate aceste elemente au fost uh, umbrite de dezbaterea politică în ultimele câteva săptămâni, pentru că s-a pus foarte mult accentul pe uh, relocare și pe strămutare. Ceea ce am propus noi în uh, decizia noastră, în baza articolului 78.3 din tratat, este să dăm dovadă de solidaritate față de Italia și Grecia, printr-o schemă de relocare de urgență pentru 40.000 de oameni care au nevoie clară de protecție internațională. Și, Claude, dăm voie să mă refer la uh, acel aspect uh, pe care l-ai menționat în numele domnului uh, Kirkhope. Principala problemă cu care ne confruntăm acum în Grecia este că avem un influx masiv, uriaș, de uh, solicitanți de azil care vin pe mare din Turcia înspre insulele grecești. Aceștia se confruntă cu mari dificultăți. În unele insule au existat uh, peste 50.000 de oameni care au venit uh, în ultimele câteva luni. Sunt sigur că vom discuta și alte elemente puțin mai târziu. Avem uh, calea Mediteranei estice și calea Mediteranei centrale, pe care ne-am concentrat foarte mult în uh, ultima perioadă. Propunerea este să avem 40.000 uh, de locuri pentru persoane care au nevoie clară de protecție. 24.000 din Italia și 16.000 din Grecia. Um, we want European solidaritate. Ne dorim uh, solidaritate la nivel european și în același timp uh, vrem să subliniem responsabilitatea statelor membre vizate și angajamentul uh, acestora de a îmbunătăți sistemele de azil și migrație. Sperăm că, cu ajutorul dumneavoastră, vom uh, mobiliza 240 de milioane pentru a, uh, mobil, pentru a implementa această schemă, 6.000 pentru fiecare persoană relocată. De asemenea, vom institui un uh, sistem de sprijin operațional furnizat de EASO și alte agenții relevante. Așa cum vă spuneam, dezbaterea a fost una destul de intensă. Însă, uh, Chiar și Consiliul European a stabilit o cifră, 40 de mii. Nu a existat un acord cu Comisia în ceea ce privește mecanismul, însă există o țintă clară care a fost stabilită de Consiliul European. Noi, la Comisia Europeană, ne așteptăm ca această țintă să fie îndeplinită. De dimineață am spus foarte clar în discuțiile cu statele membre că cheia de distribuție este de asemenea disponibilă. Așteptăm să vedem uh, ce vor propune statele membre. Sunt sigur, uh, domnule președinte, că veți uh, dezbate și cu miniștrii la Consiliul Informal care va avea loc în câteva zile. De asemenea, am promis uh, că vom propune un mecanism de urgență permanent spre sfârșitul anului prin uh, codecizie. La momentul respectiv vom putea discuta despre toate elementele. Acum însă Aș vrea să vă spun ce facem în realitate cu cei 40.000 uh, de oameni. Practic este vorba despre un uh, instrument de urgență. Emergency system would be a kind of un sistem uh, de urgență ar fi un fel de supapă, un fel de valvă pe care am putea să o folosim uh, diferit uh, în diferite circunstanțe. Dar este tot o supapă de urgență pentru atenuarea presiunii. Și în contextul discuției privind agenda europeană de migrație, vom revizui sistemul de la Dublin să vedem dacă sistemul funcționează. Însă, deocamdată, sistemul operaționează în totalitate cu câteva mici excepții. Este vorba despre sistemul Dublin. Al doilea element pe care l-am propus este o schemă de relocare la nivel european cu 20.000 de locuri pentru relocare în uh, următorii doi ani. Sperăm că statele membre își vor asuma angajamentul pentru implementare. Se va implementa această schemă prin intermediul înaltului comisariat ONU pentru uh, refugiați. Cam 10.000 de euro pentru fiecare refugiat. Describe it in a very sort of um, sketchy manner. Și uh, ca să vă descriu pe scurt uh, această schemă de relocare, ea este practic reversul medaliei um, al planului nostru de acțiune împotriva traficului de persoane și traficului de migranți trebuie să ne asigurăm că, pe măsură ce anihilăm rutele de migrație, vom putea să oferim protecție acestor oameni. Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiați vorbea despre 20.000 de persoane pe an. Noi uh, recomandăm uh, ca intervalul să fie de 2 ani, însă prin agenda pentru migrație vrem să ajungem până în 2020 și să ne asumăm angajamentul pentru 20.000 de locuri uh, pentru relocare pe an. Am vorbit deja despre planul de acțiune pentru combaterea traficului uh, de migranți. Există acolo câteva măsuri propuse. Patru capitole importante. Un uh, răspuns judiciar și polițienesc uh, mai puternic. În al doilea rând, îmbunătățirea proceselor de colectare și diseminare a informațiilor. Aici se pune problema unei cooperări strânse cu misiunea PESC care va colecta informații pentru noi. Apoi, uh, consolidarea uh, prevenirii mm, traficului uh, ilicit și întărirea protecției migranților și cooperarea cu țările terțe. Am să vă dau câteva exemple, trei la număr. În primul rând, vom analiza cadrul juridic actual uh, care definește mm, migrația legală și migrația ilegală și care stabilește sancțiuni uh, pentru infractori și um, care oferă asistență pentru migranții vulnerabili. În al doilea rând, ne vom concentra pe investigațiile financiare, pe confiscarea um, veniturilor ilicite din uh, traficul de migranți și apoi um, Operațiunea Jot Mar a Europol va juca un rol foarte important. Vom dezvolta de asemenea mijloace eficiente de comunicare și vom încerca să combatem uh, traficul prin uh, campanii de informare și conștientizare care trebuie să fie organizate și în afara Uniunii Europene. Al patrulea element din acest prim pachet de punere în aplicare și vă pot spune că deja suntem uh, în proces de structurare a următorului pachet de punere în aplicare, constă în uh, liniile directoare ale Comisiei privind amprentarea. Se încearcă astfel uh, crearea unei practici comune la nivel european în ceea ce privește amprentarea. Pe 16 iunie am avut o întâlnire foarte productivă cu statele membre pe acest subiect și am fost cu toții de acord că acest document reflectă bunele practici care ar trebui să fie aplicate în baza regulamentului Eurodac. Al cincilea element, revizuirea planului uh, operațional cu privire la uh, operațiunea comună Triton. De când am uh, venit eu la această direcție generală cam acum 12 uh, luni. Am discutat foarte mult uh, despre faptul că Uniunea Europeană uh, pune foarte mult accentul pe extinderea acestei operațiuni și pe salvarea de vieți omenești. Din păcate, au existat evenimente nefericite în aprilie și uh, pe 23 aprilie am uh, discutat uh, cu uh, șefii de state și de guverne pentru a extinde operațiunea Triton. Am extins zona geografică a operațiunii Triton înspre sud. Au fost desfășurate mai multe active și au fost alocați mai mulți bani Însă am să vă dau o cifră care mi s-a părut uh, uimitoare. De la 1 mai și până pe 30 iunie am avut cam 300 de incidente, 269 calificate drept uh, cazuri de uh, căutare și salvare, 40 4.000 de persoane au fost găsite și uh, peste 33.800 de femei și copii au fost uh, depistați și au existat două cazuri confirmate de deces în această perioadă. Este o schimbare de care puteți uh, fi mândri în comisia dumneavoastră pentru că ați depus foarte mari eforturi. Am vorbit deja și despre misiunea, despre operațiunea PES care a fost lansată pe 22 iunie. Și în cele din urmă, ca să vă faceți o idee completă cu privire la abordarea noastră, am vrut să includem uh, și un element de migrație legală pe agenda noastră. De aceea am lansat uh, o consultare cu privire la revizuirea Blue Card. Procesul de consultare publică a fost uh, lansat acum o săptămână în scopul revizuirii Blue Card. Consultarea publică este deschisă timp de 12 săptămâni până la sfârșitul uh, lunii august. Aș vrea să vă rog să promovați acest proces de consultare publică, astfel încât să avem cât mai multe răspunsuri. Ca de obicei, domnule președinte, m-am lungit cam mult. Mulțumesc foarte mult, Matias. Invitatul nostru a spus, dragi colegi, că un Consiliu JAI are loc săptămâna aceasta. Sperăm să se facă progrese în legătură cu, cu mecanismul de realocare. Aș dori să structurăm acum dezbaterea și să spun că, sigur, Ska Keller este raportor la procedura de consultare. Deci ce aș vrea să fac acum, înainte de a da cuvântul membrilor, ar fi să întreb rapid dacă, în primul rând, președinția luxemburgheză dorește să ia cuvântul, care sperăm să Uh, acționeze săptămâna aceasta. Am înțeles că și Parlamentul va fi acolo, Oscar Keller va merge. Dacă vreți să ne spuneți pe scurt ce așteptări aveți săptămâna aceasta, după care aș vrea să rog pe Oscar Keller să facă o prezentare succintă. Și apoi doamna Mețola și doamna Chienghe. După care vom uh, lua întrebări din sală, dar vă rog pe toți să fiți foarte succinți pentru că avem o listă lungă deja de intervenții și uh, vreau să vă amintesc că avem și doi vorbitori externi care vor fi foarte interesanți uh, de la Asociația Armatorilor și uh, vreau să avem timp să-i ascultăm și pe ei, dar încep cu președinția luxemburgheză. Sunteți chiar în spatele camerei. Vă rog, aveți cuvântul. Merci, Mulțumesc, domnule președinte. Președinția ar vrea să spună câteva cuvinte despre agenda privind migrația și uh, mai ales uh, în legătură cu decizia de relocalizare. Avem agenda privind migrația, care este o bază de lucru solidă. Consultările desfășurate de până acum de președinție arată clar că este necesară o reflexie aprofundată privind politica europeană a migrației. Situația din uh, teritoriu ne forțează să accelerăm procesul de reformă. În calitate de președinție a Consiliului, ne uh, înhămăm la această sarcină cu sprijinul statelor membre. Trebuie să avem o politică globală care să nu aibă efecte de distorsionare a fluxurilor migratorii și să fie echitabilă în ceea ce privește eforturile și asistența comunitară, financiară sau prin intermediul agențiilor specializate. Așadar, vom avansa într-o logică uh, a pachetului și încercând să accelerăm diferitele planuri, printre care și cooperarea internațională și căile de acces, printre altele. Prevedem cel puțin trei mari discuții politice în Consiliul Jai. Ați spus și dumneavoastră, săptămâna aceasta are loc reuniunea informală, unde se va discuta planul de acțiune privind traficul de migranți și reinstalarea și relocalizarea. În octombrie, o dezbatere privind uh, vizele și politica de retur și de returnare, mă scuzați, și în decembrie uh, frontierele, o discuție privind frontierele externe. Ne interesează soluții de tip hotspot, ne interesează ofițerii de legătură, Eurodac și uh, chestiunile de readmitere și returnare. După Consiliul European, președinția propune să se Uh, facă o listă de țări de origine sigure. În ceea ce privește dimensiunea internațională, summitul de la La Valeta a uh, creat un grup specific de lucru care are obiectivul de a lucra la o listă de priorități împreună cu partenerii africani. După aceea, conferința ministerială de uh, nivel înalt privind Balcanii, acolo s-au adoptat niște principii care au fost susținute în Consiliul European și s-a început procesul de reflexie. Președinția și angajamentul să lucreze cu toată energia pe dosare, cum ar fi uh, cercetători și studenți sau minori neînsoțiți. Nu trebuie să mai precizez în acest for cât este de important să reușim pe aceste dosare. Dați-mi voie acum să spun câteva cuvinte despre reinstalare și relocare. Ați primit cu toții concluziile Consiliului European, cred că nu trebuie să mai intru în detaliu. Uh, Trebuie să știți că um, în ceea ce privește decizia Consiliului care instituie măsurile provizorii privind relocalizarea, lucrările sunt în curs. Primul grup de lucru s-a întâlnit chiar săptămâna trecută. Coreperul a analizat uh, acest dosar azi dimineață și săptămâna aceasta și săptămânile următoare vor urma alte reuniuni. Printre subiectele discutate acum aș dori să citez evaluarea regulată a grupurilor de beneficiari, chestiunea uh, transferurilor secundare, susținerea operațională pentru Grecia și Italia și, de asemenea, chestiuni ce țin de integrarea persoanelor vizate. În ceea ce privește cifrele și angajamentele, cifrele date de Consiliul European um, sunt clare. Președinția luxemburgheză a început consultările care sunt în curs și continuă. Lucrăm în mod hotărât pentru a obține rezultate până la sfârșitul lunii iulie. O etapă importantă va fi Consiliul neoficial de săptămâna aceasta, la care va participa și președintele Moraes. Vă mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Scar Keller are cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar și mulțumesc președinției pentru prezentare și pentru prezență. Într-adevăr, Consiliul European a avut o discuție interesantă și cred că am văzut cu toții rezultatele. Trebuie să spun, din punctul meu de vedere, că a fost dezamăgitor că în legătură cu o măsură foarte simbolică, unde doream cu toții acordul Uniunii Europene și anume mecanismul de solidaritate, rezultatul a fost uh, dezamăgitor, cum spuneam solidaritatea are doar caracter uh, facultativ, dar nu știu cum funcționează solidaritatea facultativă. Cred că prin acest raport uh, Parlamentul European și mai ales Comisia Libe poate transmite un semnal foarte clar statelor membre din păcate, vom fi doar consultați pentru că e vorba de un mecanism de urgență, dar am să revin asupra acestui aspect. Cred că este foarte important oricum să transmitem un semnal puternic și să solicităm un mecanism obligatoriu. Am mai făcut-o în rezoluțiile Parlamentului European, inclusiv în cea din 28 aprilie 2015, în care am cerut contingente obligatorii pentru distribuirea de solicitanți de azil între toate statele membre. Cred că trebuie menționat acest lucru în mod repetat și cred că noi ca Parlament trebuie să transmitem un semnal foarte puternic. E nevoie de un mecanism obligatoriu pentru ca solidaritatea să poată funcționa. Domnul Rute a menționat obiectivul de 40.000. Eu aș zice că statele membre și-au luat angajamentul să preia 40.000 de de solicitanți de azil din Italia și Grecia. Iar uh, Comisia a ținut cont uh, în această cifră doar de numerele din 2014. Dar dacă ne uităm la situația de pe teren și ne uităm la cifre, vedem că în primele luni ale acestui an cifrele au crescut. Acum sunt mai multe persoane. Au sosit mai multe persoane în primele luni din 2015 decât în 2014. <clears throat> Mesajul pe care trebuie să-l transmitem este că nu ne oprim la 40.000, ci că luăm cifra propusă inițial de comisie și o extindem, spun că acoperă doar primele luni din, din 2015. Deci eu cred că 50.000 de solicitanți de azil ar trebui relocați din Italia și din Grecia. Ca să vă dau doar o cifră, în Grecia numărul persoanelor sosite a crescut de șase ori față de aceeași perioadă de anul trecut. Chiar sosesc mai multe persoane acum în Grecia decât în Italia. Și cred că este important să transmitem un semnal puternic de solidaritate și uh, cât de simbolică este să fie obligatorie solidaritatea și să nu uităm să avem obiective foarte mari. Trebuie să analizăm și calitatea mecanismului și nu doar cantitatea de locuri oferite. Și am mai avut un exemplu în care s-a uh, folosit uh, un astfel de mecanism. E vorba de proiectul pilot EUREMA, care s-a implementat în Malta recent și cred că trebuie să tragem niște concluzii din acel proiect pilot din Malta. În principal, nu a fost o experiență prea bună pentru Malta, și asta inclusiv uh, pentru că migranții au fost priviți doar ca niște cifre care puteau fi transferate fără alte consultări către statele membre. Am avut după aceea multe transferuri secundare și cred că nu toată lumea e de acord că trebuie evitate aceste transferuri secundare, așa cred și eu. Dar trebuie să vedem cum putem face acest lucru. Cred că trebuie să ne asigurăm că acolo unde solicitantul are o preferință din motive familiale sau de limbă, sau dacă a studiat în altă parte, are legături strânse, o legătură comunitară, trebuie să ținem cont de acele preferințe. Și așa este, probabil că nu se va putea așa de fiecare dată, dar acolo unde este posibil, cred că ar trebui să avem obiectivul de a respecta preferințele solicitanților de azil ca să fie mai ușor ca oamenii să se integreze în țara gazdă și să evităm transferurile secundare. Cred că trebuie să ținem cont și de preferința statelor membre. Pentru că dacă preferințele unora și altora se vor potrivi, vom avea mai multe posibilități ca oamenii să se integreze în statul unde ajung și nu să nici nu știe de ce au ajuns acolo și să nu aibă nicio perspectivă de integrare. Cred că e important. Pentru mine este o lecție importantă din Eurema și trebuie să potrivim state membre și refugiați care vor să fie împreună ca să aibă succes acest program. Trebuie să aibă succes ca să încurajeze mecanisme de solidaritate ulterioare între statele membre. Deci, calitatea e foarte importantă. Apoi, am menționat um, chestiunea măsurii de urgență. E complicată pentru Parlament, pentru că e vorba de o măsură de urgență. Parlamentul este doar consultat și sigur că trebuie să se țină cont de opiniile noastre, dar nu putem participa la colegislație așa cum ar trebui. În cazuri de urgență, Comisia a promis însă să prezinte un plan de relocare permanent până la sfârșitul anului, aștept cu nerăbdare, și acolo Parlamentul își va juca rolul normal de colegiuitor. Dar cred că trebuie să subliniem că dorim să se întâmple așa și dacă Comisia nu acționează la timp, să spunem că Parlamentul este pregătit să uh, redacteze un raport de inițiativă propria sa legislație, pentru că e, Parlamentul nu trebuie să fie doar consultat, suntem colegiuitori și trebuie să ne îndeplinim rolul. Cam acestea sunt principalele idei ale raportului. Raportorii din umbră au văzut versiunea completă cu toate detaliile și aștept cu nerăbdare comentariile dumneavoastră, sugestiile. Termenul e foarte scurt, îmi cer scuze. este din cauza calendarului strict de la Consiliu și oricum cred că trebuie să începem repede schema de relocalizare dacă vrem să ne îndeplinim obiectivele. Și vreau să mulțumesc și asistenților mei, fără de care acest raport nu ar fi fost posibil, consilierilor de la grupul verzilor, secretariatului, toți au fost foarte utili și probabil că am avut un record de viteză la acest raport. Mulțumesc tuturor pentru colaborare. It's like an Oscar. Uh, Aș vrea să mai adaug la discursul tău și că și eu mulțumesc tuturor că participă la această reuniune de luni de la Strasburg, pentru că fără întâlnirea din această seară nu puteam să respectăm calendarul pe care l-ai uh, prezentat acum. Deci mulțumesc, dragi colegi, pentru că lucrați luni seara, altfel nu am fi putut să îndeplinim acest calendar strict. Deci, am ascultat-o pe doamna raportor, am ascultat președinția și comisia. Haideți să începem cu co-raportorii la raportul din proprie inițiativă. Doamna Mețola nu poate fi prezentă, dar l-a rugat pe domnul Lenart să spună câteva cuvinte. Vă rog, dragi colegi, să nu depășiți două minute, dacă se poate. Avem o listă foarte lungă, ceea ce este bine, dar dacă puteți să nu depășiți două minute. Um, A fost prezentarea raportului și era normal să dureze puțin mai mult. De aceea am dat 5-6 minute, doamne raportor. Jeron, te rog. Mulțumesc mult. Roberta încă încearcă să ajungă la Strasburg. Sperăm să ajungă la un moment dat. Și să adauge și ea câteva idei pentru că ar fi mult mai elogventă decât pot eu să fiu. În ceea ce privește mecanismul de relocalizare. Cred că este o șansă pentru noi ca Parlament European și sunt de acord cu Ska Keller că rezultatul reuniunii Consiliului a fost dezamăgitor și de asemenea cred că atmosfera în care s-au desfășurat discuțiile, cel puțin uh, din câte am citit în presă, nu a fost uh, prea grozavă. Este important să avem o poziție mai unită și să ne aducem o contribuție la dezbatere, așa cum se așteaptă cetățenii europeni. În ceea ce privește relocarea, mă bucur că Comisia Europeană a venit cu această propunere, dar trebuie să fim conștienți de faptul că e doar una din propunerile uh, legate de agenda migrației și pentru ca agenda migrației să funcționeze este vital ca toate aspectele acestei agende să fie implementate ceea ce înseamnă și că trebuie uh, rezolvată problema rețelelor de traficanți și politica de returnare din cadrul PESC, um, să se facă progrese în Niger, să se facă progrese în legătură cu Eurodac, să fie tratate cauzele acestea, toate aceste probleme nu pot fi tratate individual, ci uh, împreună. Parlamentul European poate să adauge o idee și anume că noi ar trebui să, să ținem cont de preferințele migranților când facem relocări, mai ales uh, din, uh, dată fiind situația din Malta și ce am învățat din acel proiect. Dar sigur că nu se poate ține cont de acestea decât în măsura posibilului. Până la urmă nu Putem avea un meniu de unde să-și aleagă fiecare ce-i convine. Cred că trebuie să găsim însă o soluție, o cale de progres și dacă am putea adăuga această idee de preferințe, fără să se complice prea mult procedura administrativă, este important ca persoanele care doresc protecție să poată să obțină protecție cât mai rapid, fără proceduri administrative greoaie. S-a spus uh, că e vorba și de un fel de proiect pilot, un fel de experiment și că Comisia pregătește un mecanism permanent de urgență, deși sună cam ciudat. Și uh, mă bucur că Comisia a spus că atunci când se va discuta mecanismul permanent, Parlamentul European va avea codecizie, uh, mai ales că e vorba de un pilot acum, e foarte important să uh, reușim. Eu sunt pentru un sistem obligatoriu, cum se spune și în, uh, în uh, rezoluția Parlamentului, dar nu cred că este acum momentul să începem o discuție mare privind cifrele propuse. Cred că este mult mai important ca cifrele, ca, de, mult mai important decât cifrele, este să avem un mecanism experimental, să vedem cum funcționează, cum putem să uh, facem lucrurile mai bine și să ținem cont de acest lucru când vorbim despre mecanismul permanent de urgență. Aștept cu nerăbdare să lucrez împreună cu raportoarea și uh, raportorii din umbră la acest raport foarte eficient. Sunt doar de un an în Parlament, dar n-am văzut până acum ceva atât de eficient și cred că putem să obținem rezultate bune. Mulțumesc mult! Mulțumesc! vorbiți ca raportor din umbră și o reprezentați pe doamna Metzola în același timp. Doamna Chienghe, co-raportor la raportul din proprie inițiativă. Grazie, signor Presidente. Comincio anch'io ringraziando la relatrice per il lavoro svolto e anche le modifiche. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc pentru munca depusă, atât uh, colegilor noștri, cât și reprezentanților uh, Comisiei și Consiliului. Cred că raportoarea a făcut sugestii foarte importante pentru a consolida caracterul obligatoriu al contingentelor. De asemenea, e foarte importantă posibilitatea ca migranții să-și exprime preferința în legătură cu țara de primire. a crescut numărul de migranți care trebuie relocați, relocalizați pe teritoriul european. Doamna raportor a spus că ar fi fost mai bine să se insiste asupra acestui număr mare sau să se prevadă procente mai degrabă. Și sunt de acord cu uh, motivația raportoarei care se referă la temeiul juridic și anume la articolul 78.3. fenomenele migratorii au un caracter urgent și un caracter structural. Deci, uh, bazele juridice, temeiul juridic uh, va fi articolul 78.2 și articolul 80. Aș dori să vă vorbesc și de uh, raportul la care lucrez împreună cu Roberta. E vorba de un raport din proprie inițiativă. Sigur, suntem în întârziere față de calendarul pe care ni l-am propus inițial, dar pe total cred că întârzierea nu este atât de mare. Cred că este important să avem o dezbatere după ce discutăm cu colegii de la Comisia Libe toate documentele de lucru. pentru ca toată lumea să poată face observații. Trebuie să discutăm despre căile legale pentru un acces sigur și trebuie să discutăm și cu raportorii din umbră. Aș fi dorit să-i mulțumesc și uh, domnului eh, director de la Asociația Armatorilor pentru um, contribuțiile sale la dis discuție, pentru că ne-am întâlnit cu uh, acești reprezentanți în ultimele zile și am încercat să ținem cont de toate activitățile efectuate. Activitățile de salvare nu pot fi făcute de sectorul privat, s-a spus deja. Țin de răspunderea statelor membre. Acestea trebuie să pună la dispoziție uh, mijloacele necesare pentru uh, a se uh, realiza aceste operațiuni. Am ascultat și ce s-a spus de măsurile din cadrul um, programului de relocare Aș vrea să spun că în Europa există limite ale migrației legale din motive economice, iar în propunerea sa Comisia nu prevede mare lucru. Cred că trebuie aprofundată această muncă, trebuie să se intervină în legătură cu cauzele reale ale migrației. Și de asemenea ar trebui să ne concentrăm asupra situației din țările de unde pleacă aceste persoane, și de asemenea să ă, discutăm despre căile legale de acces. În concluzie, aș dori să vă mai împărtășesc o preocupare a mea. În ultimul timp s-a vorbit foarte mult despre repatrieri și înainte de Consiliu s-a purtat o discuție privind solidaritatea. Dar s-a trecut de la solidaritate la represalii. Noi, ca Parlament, vom fi vigilenți pentru ca politica de returnare să nu fie utilizată în mod uh, arbitrar, să se respecte în permanență drepturile omului și legislația. Și aș dori să întreb Comisia dacă s-au luat măsuri de prevenție pentru ca statele membre să fie împiedicate să pună în aplicare politici de repatriere care să nu respecte drepturile și libertățile fundamentale. Mulțumesc. It's fine. It's okay. I've thrown Cecilia a look there. It's fine. Bun, toate bune și frumoase. V-am înscris, Cecil, pe listă. Dragi colegi, vă rog frumos să vă uitați și la timp, da? Pentru că lista de intervenție e destul de lungă și v-aș ruga să concentrați comentariile dumneavoastră pe relocare. Pentru că e un subiect ce va fi discutat la Consiliu și trebuie să putem veni cu uh, puncte de vedere pe care să le putem prezenta, așa cum spunea și Scott Keller. Aceste uh, discuții vor fi uh, aceste idei vor fi uh, dezbătute și vor fi prezentate și la Consiliu joi, așa că vă rog. Primul vorbitor pe listă este doamna Holmer. Ich habe în legătură cu acest complex de subiecte am doar două întrebări cheie. Pentru domnul Rute. Domnule Rute, prima întrebare. Credeți că dat fiind modul în care s-au decis acum șefii de guverne, va exista o posibilitate potențială să ajungem la un uh, mecanism de urgență normalizat, care să nu um, țină doar de o cifră fixă de migranți, și care să intervină atunci când un stat membru se confruntă cu numere foarte mari de migranți și uh, nu mai poate să facă față. Și a doua întrebare, Domnul comisar Avramopoulos a uh, deschis ă, un nou hotspot, unul în Sicilia și unul în Ungaria. Mă bucur foarte mult. Întrebarea este cu ce personal ă, sunt deservite aceste hotspot-uri și cum sunt acoperite în planificarea bugetară, pentru că nu putem să mutăm hotspot-urile dintr-un loc în altul, ci e nevoie de personal peste tot. Trebuie deservite aceste hotspot-uri și uh, trebuie să permită buna colaborare a statelor membre. Da, și aveți dreptate, doamna Holmeier, și una din întrebări pe care le vom uh, adresa și să sperăm că veți primi uh, un răspuns la finalul acestei sesiuni de întrebări și răspunsuri din partea Comisiei. Thank you very much. First of all... Mulțumesc foarte mult. Poate că e ceva evident, însă trebuie să ne gândim și la dezbaterea publică pe această temă și ar fi bine dacă domnul Ruten, de la Comisie s ar referi și la faptul că nu trebuie neapărat să luăm doar o singură măsură, ci vom putea înregistra progres în întregul dosar al uh, migrației dacă lucrăm pe diferite aspecte, lupta împotriva introducerii ilegale, relocalizare și toate celelalte măsuri. Și acestea trebuie luate cu același angajament în mod simultan, în așa fel încât să înregistrăm progres. Ar fi bine să precizăm asta. Și aș avea o întrebare. În momentul în care dumneavoastră ați început să vorbiți despre Grecia, v-am înțeles eu bine, ați spus că ar fi acolo un fel de problemă, pentru că refugiații acum nu mai vin uh, de la granițele terestre, ci vin uh, pe diferite insule și atunci e foarte greu să ai un sistem centralizat care să facă față acestor sosiri. Poate fi se pare o întrebare ciudată, dar mă întrebare n-ar fi mai simplu din acest punct de vedere să deschidem ca o cale de acces la un moment dat la un anumit punct uh, pentru a permite refugiaților care vin dinspre Turcia să poată să vină pe acolo și să avem acolo un fel de punct central de gestionare și nu diferite puncte răspândite pe insule. Și aș mai avea și câteva întrebări în ceea ce privește sprijinul financiar. 6.000 uh, de euro în momentul în care vorbim de relocare. Știm că situația e foarte diferită de la o țară uh, europeană la alta și poate într-o anumită țară 6.000 e o sumă mare, dar într-o altă țară ar putea să fie mai nimic. Și în același timp, anumite state membre uh, sunt deja mai mult sau mai puțin uh, bine pregătite pentru dosarul acesta de migrație, altele nu. Acum întrebarea este cum vom face pentru a găsi un nou, un alt mecanism ca să putem vedea în ce măsură statele membre ar putea să aibă nevoie de fonduri suplimentare eventual. Și o altă întrebare acel factor, acel indice de repartizare a refugiaților, se ține seama de asemenea și de originea acestor refugiați, pentru că uh, la final poate nu vom fi în măsură să respectăm planul inițial. Și întrebarea este, nu le putem oare pune întrebarea acestor refugiați, eventual nu preferați să mergeți într-o anumită țară pentru că în țara respectivă eventual aveți membri ai familiei sau uh, în așa fel încât decizia ce va fi luată să fie și acceptată. Apoi, dacă e să comparăm cu alte țări din jurul Europei, numărul acesta de 40.000 de refugiați per total este ridicol, pentru că foarte multe țări au primit mai mulți refugiați decât noi aici în Europa. Așa că 40 de mii, sincer, nu numai că pare, dar și este ridicol. Acum, pe de altă parte, sincer, dacă putem începe măcar cu acești 40 de mii și că dacă toate statele membre participă la această repartizare, asta e o veste bună. Pentru că e clar că toate statele membre au fiecare câte o problemă și eu mi-aș dori totuși să începem, ca acest mecanism să înceapă să avem într-adevăr un schimb de bune practici și să putem analiza toate aspectele acestui dosar pe masă și să nu uitați că Uniunea Europeană se bazează pe valori comune și trebuie să le respectăm chiar și atunci când vremurile sunt mai grele. Președintele, mulțumesc, dragi colegi. E ceva în aer astăzi, sincer. Poate nu sunt eu un președinte prea bun. Și uitați că aici e așa un fel de combinație letală. Și un al treilea lucru. Mai e încă o listă de oratori pe care eu nu o văzusem. Deci, atât un al treilea element care ne termină pe toți. Ei iadă pe pământ. Deci mai urmează alți oratori după această listă, așa că vă rog frumos, un minut și jumătate, maxim două, vă rog, nu mai mult. Eu știu că e un subiect foarte sensibil și important, și... dar vă rog, încercați. Trebuie să încercați să faceți acest lucru, fără de care colegii nu vor mai putea vorbi după. Și apoi alți colegi nu o să aibă ocazia să intervină. Așa că vă rog frumos, foarte, foarte pe scurt. Cecil, un minut și jumătate, maxim două. Mulțumesc foarte mult, Claude, și mulțumesc și Comisiei pentru această prezentare și de asemenea și pentru angajamentul dumneavoastră, care este admirabil, având în vedere tendințele actuale la Consiliu în statelor membre. Și am îndoiel, oare nu, de ce nu ar trebui să avem niște uh, instrumente obligatorii? Asta e o întrebare cheie. Eventual comisia ar fi gata să uh, facă așa un astfel de sistem de relocalizare, de repartizare care să fie obligatoriu sau cum anume vă veți asigura că toate statele membre într-adevăr vor și participa și își vor asuma răspunderea ce le revine. Ca să vă zic adevărul, eu m-am cam săturat, așa m-am săturat să tot aud că sunt state membre în această Uniune Europeană astăzi care vorbesc despre construirea unor ziduri la frontierele Europei și fac declarații publice precum că nu vor accepta nici măcar un singur refugiat. Asta e ceva inacceptabil. Dacă uh, Uh, solidaritatea mai continuă să mai însemne ceva. Ori avem solidaritatea europeană, ori nu avem. Uitați-vă ce se întâmplă azi în Grecia. Acum e clar că e nevoie de solidaritatea europeană care să uh, treacă la nivelul uh, superior și asta e foarte important. Și vreau să vă spun că suntem sunt pentru ceea ce a spus doamna Scachela Radinaori. Eu cred că e o propunere foarte ambițioasă și noi, ca și Parlamentul European, trebuie să fim foarte ambițioși în ceea ce privește angajamentele noastre, pentru că nu putem să legiferăm pe tema solidarității, așa că trebuie să împingem statele membre pe undeva de la spate să priceapă acest lucru și să-și asume partea lor de răspundere. Domnul președinte, va, extraordinar, ați, v-ați încadrat în timp, perfect. Dublin. Mulțumesc. Dublin, ați spus că Dublin a fost un succes, dar n-a fost deloc așa. S-au impus uh, amprentările uh, și uh, Comisia dorește acum să, in, să introducă acest caracter obligatoriu și uh, tocmai pentru că Dublin n-a funcționat, se plâng Italia și Grecia și pe bună dreptate fac acest lucru. Sigur că uh, nu dorim ca Eurodac să păstreze amprentele și ca uh, în uh, virtutea regulamentului Dublin să facă fiecare ce vrea, ca să spun așa. Am citit uh, textul și eu mă bucur că nu se mai vorbește de un caracter obligatoriu aici. Pentru că aplicarea caracterului obligatoriu este totuși posibilă și este ă, previzibil că va fi ă, posibil să se implementeze o obligație într-o oarecare măsură. Aș dori să ne spuneți mai multe despre această obligație, pentru că siguranța juridică mi se pare problematică aici la nivel european. Pentru mine nu e deloc clar care va fi caracterul obligatoriu al acestor relocări și, în plus, nu înțeleg ce se întâmplă cu uh, directivele uh, valabile acum și ce uh, sancțiuni pot să aștepte statele membre dacă nu se conformează. Apoi, în legătură cu această cifră de 40.000, programul de resettlement există de ani de zile, dar nu e folosit aproape deloc, deci nu e deloc ceva nou. Și acum se dorește ca 40.000 uh, de persoane sau ba chiar 60.000 în unele variante să, um, care vin la noi să fie relocate, să fie uh, într-un program de resettlement. Puteți să-mi spuneți uh, cum vreți să con- convingeți statele membre să-și exercite solidaritatea, dat fiind că se aplică un principiu facultativ? Și în cele din urmă, în legătură cu Grecia, când uh, vin migranți în insule, la ce uh, fel de sprijin se pot aștepta grecii? Mulțumesc. Președintele întrerupe microfonul. Sorry, my microphone wasn't working. I don't... Pare rău, microfonul meu nu funcționa, spune domnul președinte. Bun. Urmează Laura Ferrara. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Da, punctele slabe au fost deja evocate, au fost deja descrise în enumerate rânduri, pentru că în momentul în care aliniem cifrele și ne uităm la situația Greciei, nu vorbim decât despre anumiți refugiați. Uh, există în continuare nave și uh, care continuă să sosească spre litoralul sud din Italia. Vorbim doar despre migranții care au sosit cu începere din 15 aprilie. Apoi, noastră ați vorbit, ați spus uh, caracter neobligatoriu pentru aceste măsuri. Asta e un aspect principal în acest dosar. Dați-mi voie să spun că în acest sistem de relocare uh, s-a prevăzut ca Grecia inițial să identifice migranții înainte să-i poată transfera mai departe și să semnaleze acest lucru către punctele de contact din statele membre și să aștepte un răspuns din partea acestor puncte de contact ale statelor membre în ceea ce privește posibilitatea de relocare. Dar dacă niciun stat membru nu răspunde la aceste solicitări, ce se întâmplă? Există eu, cumva vreun mecanism, ceva automat care se declanșează? sau eventual mecanismul acesta de relocare, de fapt, se pierde de la sine pentru că nu reacționează nimeni. Apoi, ce se întâmplă cu directiva actuală în ceea ce privește protecția temporară? Pentru că acum ați evocat articolul 78-3 din tratat. Dacă e să ne uităm la cele două proceduri, acestea sunt asemănătoare, e drept. Dar Există totuși o diferență în protecția temporară, spre exemplu, există un element care până în momentul de față nu a fost aplicat uh, și anume faptul că e ceva obligatoriu și asta ne-ar fi permis să ieșim din impasul în care ne aflăm. Mulțumesc, spune domnul președinte. Doamna, domnul Diaz de Mera urmează. Mulțumesc frumos, domnule președinte. Foarte pe scurt, din cele opt priorități care figurează pe agenda, doar una, prima, este uh, legată din punct de vedere uh, juridic la articolul 78.3 și anume situația de urgență. Deci e vorba de salvarea unor vieți, asta e clar. Dacă există uh, nave care operează pentru a salva vieți, uh, forța navală, Euromed, ONG-urile, Uh, eu știu, Medici Fără Frontiere sau diferite uh, operațiuni, în acestea avem doar șase state membre, șase experți. Se coordonează ei, da sau nu, habar n-avem. Apoi, vești din această dimineață. Domnul Michel Conix a spus, președinte Euromed a spus, azi dimineață chiar, uh, că se confirmă o infiltrare a membrilor stat, eh, statului islamic în Europa prin aceste tra, eh, rute de introducere ilegală a migranților. Și atunci, ce vom face? Pentru că, uitați, se vorbește de infiltrare, un termen nou, un concept nou apărut în eh, limba mea maternă, în spaniolă. Și, în, indiferent de conceptul utilizat, dacă e să ne uităm la această agenda, aș vrea să știu, ați prevăzut în această agenda de lucru și această posibilitate? Mulțumesc! Thank you. Thank you very much. Președintele, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc că ați respectat timpul alocat și acum... Doamna Maier. Mulțumesc, domnule președinte. 137.000 de migranți ilegali sunt, uh, au ajuns prin Mediterana uh, pe teritoriul nostru în ultima vreme. Avem multe probleme în portul Calais și observăm că din ce în ce mai mult uh, marina comercială trebuie să salveze vieți. Și foarte multe vieți au fost astfel salvate de către nave comerciale. Faptul că mai multe state membre au uh, de suferit de pe urma acestui flux, pot să vă spun că în Austria nu mai putem accepta uh, refugiați și se ia decizia să se construiască anumite ziduri. E clar că nu, nu, nu putem să continuăm așa. Aș vrea să pun o întrebare raportorului în ceea ce privește prioritățile și uh, preferințele refugiaților. Cum anume doriți să organizați acest lucru? vor avea exact aceleași preferințe, și anume Germania, Suedia, țările de jos și așa mai departe. Are cuvântul domnul Depre, spune domnul președinte, Gerard Depre. Mulțumesc, domnule președinte, foarte telegrafic. Dacă să ne uităm la articolul 5, criteriile de selecție, sincer, nu sunt prea în largul meu. Am impresia că avem așa niște, ca și cum am transmite niște lucruri, niște marfă dintre un stat membru la altul. Eu cred că ar trebui totuși să ținem seama pe cât e posibil și de preferințele, nu, de acestor refugiați. O al doilea aspect. O întrebare către directorul general referitor la A zis 10.000 de euro și 6.000 de euro în caz de relocare. Deci reinstalare 10.000, relocare 6.000. De ce există această diferență? Vreau tot să înțeleg care e diferența. De ce uh, sunt sume diferite? La articolul 3.2, acei 70%, uh, de fapt cine? Cine poate fi beneficiar? Cum, cum facem acest lucru? Cum determinăm uh, procentul acesta? Cine, cine e țintit aici la acest proces, procent? Și se vorbește mult despre Italia și Grecia. Bun, dar eu mă uit la cifre și văd că și Ungaria primește mulți, refugi, uh, mulți refugiați, tot atât cât și uh, ei. De ce nu vorbim și de Ungaria? Dacă, accept, acceptă, dacă Ungaria acceptă 55.000 de, de, de, de, de refugiați, nu vorbim de relocare, pe când alții ar vorbi de relocare. Ce se întâmplă atunci? No, but it's quality. That's what... Da, dar vorbeam de calitate. Mulțumesc foarte mult, Gerard. Ana Gomes, vă rog talk about uh, disappointing, uh, being disappointing. The... Sincer, da, s-ar putea să fim foarte dezamăgiți. Dacă e să vorbim de dezamăgirea de la ultimul consiliu, asta e așa un fel de eufemism. Nu numai de rezultat, dar și de acțiuni. Nu? Ar trebui să ne fie un pic așa rușine. Întrebarea mea este următoarea. În ceea ce privește diferitele posibilități juridice. Domnule uh, Rălțăr, dumneavoastră ați spus că da, va fi un nou sistem pentru a lupta eficient împotriva introducerii legale de migranți. Cum fac statele membre acest lucru? Cum pot să preîntâmpine astfel de situație? Așa doar pe bază de voință politică existentă sau există niște probleme practice sau cum? Și apoi susțin pe deplin ce spunea doamna Scacheller în raport și în concluzii și în recomandările sale. Evident, caracterul obligatoriu al schemei acestea de relocare e ceva crucial. Și de ce Comisia nu face presiuni pe statele membre în acest sens? Să facă o anchetă și să vadă ce se întâmplă cu aceste schemă de vize uh, care, de fapt, permite anumitor state membre să acorde vize, între ghilimele, de aur, golden visa, pentru pentru anumiți uh, migranți bogați și refuză migranți săraci. Și atitudinea aceasta nu numai că este anti-europeană, dar e și antidemnitate. Mulțumesc, urmează domnul Wimberg. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Discutăm aici despre programe de relocare și diferite mecanisme pentru reinstalare. vorba de 40.000 de oameni pentru relocare și 20.000 pentru reinstalare. Dar ce se întâmplă cu ceilalți? Ceilalți migranți care vin în mod ilegal? Uh, cum putem înțelege situația? Ce ar trebui să facem noi? Oare n-ar trebui să avem așa un fel de politici? Pentru că o țară precum a mea, Suedia, care primește refugiați din Siria în mod constant, vine la noi, ne punem întrebarea. Să vedem cum putem identifica acești oameni, să știm exact cine vine și să ne asigurăm exact uh, că oamenii aceștia vor fi repartizați în mod echitabil în toată Europa. Apoi, există și o altă întrebare. faptul că anumite state membre nu doresc să primească acești oameni și doresc să-i trimitem înapoi. Ce vom face în acest caz? Mulțumesc, urmează Barbara Spinelli. Mulțumesc, domnule președinte. Da, noi aici trebuie să discutăm și despre calitate și despre cantitate. Vreau să vă amintesc că Italia în 2014 a avut 70.000 de oameni care au sosit. Imigranți, solicitanți de azil, uh, păi, relocalizarea 24.000 de oameni Uh, e așa, doar o fărâmă din total. Nu e, o, nu e o soluție viabilă nici pentru Grecia, nici pentru, uh, nici pentru Grecia, nici pentru Italia, nici pentru Ungaria. Sunt de acord cu ce spunea Gerard de Prea din aur. Și atunci, întrebarea ce trebuie să facem? Ce trebuie să facem? Ce trebuie să facă Consiliul de Ministri dacă statele membre refuză? Pentru că nu e obligatoriu. Cum putem să modificăm acest uh, sistem de la Dublin? Acum, în ceea ce privește calitatea. Eu mi-aduc aminte de propunerea făcută de Ska Keller. E nevoie de un sistem care să ne permită să acordăm întâietate, uh, să respectăm preferințele acestor migranți, în cazul în care aceștia, eu știu, au o familie undeva, o familie așa mai extinsă, mai, în așa fel încât să evităm acele deplasări, așa zise, secundare. Deci, în acest sens, e nevoie de o revizuire a Dublin. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi, și vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că sunteți conciși, faceți niște observații foarte pertinente și urmează doamna Iotova. Благодаря, господин председател. Аз всъщност ще се изкажа като докладчик в сянка на доклада на госпожа. Mulțumesc foarte mult. Eu uh, sunt uh, raportat din umbră la raportul doamnei Keller planul de relocare al Comisiei din Italia și Grecia. Haideți să uităm uh, de cote, dragi colegi. Putem să vorbim despre coeficientul de distribuție sau cheia de distribuție. Când vorbim despre oameni uh, care sunt victime ale conflictelor și războaielor, nu cred că trebuie să vorbim despre cote. Domnule Rute, vă rog frumos să nu uh, dați înapoi să nu cedați în ceea ce privește natura obligatorie, pentru că ce este voluntar nu funcționează și asta ne-a arătat experiența. Sunt de acord că această cheie de distribuție ar trebui să meargă după formula propusă de comisie. Însă trebuie să ne gândim la un uh, dispozitiv permanent în viitor. Să ținem cont și de dimensiunea teritoriului uh, țării respective și de numărul de migranți deja acceptați. Aș vrea să vă întreb un lucru, și anume dacă Comisia uh, știe ce înseamnă unii termeni, ce înseamnă influx masiv de imigranți, presiune puternică migratorie, influx uh, brusc. Toate acestea vin din uh, articolul 78.3, însă un influx masiv înseamnă un lucru în Italia și un lucru complet diferit într-o altă, într-o altă țară mică precum Bulgaria. O altă dificultate vine din faptul că Comisia Europeană încă nu a propus un dispozitiv concret pentru acest program de relocare a solicitanților de azil. Sunt de acord uh, cu ceea ce spuneau colegii și anume că imigranții ar trebui să fie întrebați care sunt preferințele lor și ar trebui să se țină cont de oportunitățile de reîntregire a familiei, de capabilitățile lor lingvistice. Însă trebuie să ținem cont uh, și de riscul pe care îl presupune înclinarea balanței în direcția greșită sunt uh, state membre în care nu vrea nimeni să meargă, să fim serioși дали няма да бъдат блокирани действията на комисията. Și ceea ce propuneți aici ă, este doar un ă, aranjament ă, prelungit la nesfârșit. O altă întrebare esențială pe care aș dori să vă adresez. Nu cumva există și un efect invers a ceea ce propuneți dumneavoastră? Dacă cineva a fost relocat deja și apoi hotărăște că vrea să se întoarcă în țara de origine, odată ce situația de acolo se normalizează Aș vrea să știu care, cum ar sta lucrurile și apoi și despre vize. Altcineva? That's a sign of rebellion. That's worrying. Okay, um... Mulțumesc foarte mult. Știu că sunteți raportor din umbră și de aceea v-am dat uh, mai mult timp decât celorlalți, dar vă rog mult să vă respectați timpul alocat. Helga Stevens este următorul vorbitor. Dank u wel, voorzitter. Mulțumesc, domnule președinte. Am câteva comentarii succinte. Aș vrea să îi mulțumesc uh, raportoarei pentru raportul său foarte interesant. Însă, mă întreb acum cum putem ține cont de preferințele solicitanților de azil. Cum ar funcționa acest lucru în practică? Cum am putea evita o situație în care uh, solicitanții de azil uh, să aleagă niște țări populare în detrimentul altora care nu sunt atât de populare. Deci pentru mine asta nu înseamnă solidaritate. Sigur, trebuie să ținem cont de preferințe, dar poate că în practică nu este fezabil. Și de aceea vreau să vă întreb cum credeți dumneavoastră că ar funcționa în practică. Dacă am ține cont de preferințe, ne-am uh, abate de la Convenția de la Geneva, pentru că aceasta spune că cei care fug de tortură sau de război trebuie să fie protejați. Aceasta este principala prioritate. Restul nu contează atât de mult. Prioritatea numărul unu este protecția acestor persoane. Ideea inițială văd că este un pic deturnată acum. Sigur, nu putem continua în situația de acum, dar cred că ar trebui să avem un sistem obligatoriu pentru relocare. Aceasta este singura modalitate de a crea o împărțire echitabilă a poverii. În plus, ă, trebuie să ținem cont de numărul de solicitanți de azil care există deja într-o țară, de numărul de solicitanți de azil pe care i-a preluat țara respectivă în trecut, lucruri de genul acesta. Acum, referitor la sistemul Dublin, am o întrebare. De obicei, ă, se face monitorizare atunci când ajunge un solicitant de azil într-o anumită țară, după care solicitantul este relocat într-o altă parte. Însă este problematic ca oamenii să fie trimiși înapoi în Grecia. Pare o situație problematică. Dacă se întâmplă acest lucru, persoana trebuie considerată ca relocată. Este posibil acest lucru sau cum este percepută o astfel de situație? Cum este apreciată? Eli Schlein, vă rog. <laughs> Grazie Presidente. Eh, sono molto d'accordo con quanto... Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord uh, cu ceea ce spunea doamna raportor, care îi mulțumesc pentru munca sa excelentă. Acum, în engleză, trebuie să facem mult mai multe ținând cont de dimensiunea fluxurilor migratorii. Dacă Europa nu poate să gestioneze uh, cele 600 de mii uh, de cereri de azil pe care le-a primit anul trecut, uh, nu știu ce mai facem. Astăzi, șase state membre uh, trebuie să facă față uh, unui număr foarte mare din uh, cererile de azil. Asta înseamnă solidaritatea despre care vorbește articolul 78.3. Noi vorbim aici despre implementarea tratatelor și asta cerem. Câtă vreme nu le implementăm, le încălcăm. Aceasta este ideea. Ne așteptăm ca Comisia să propună un astfel de mecanism permanent în viitor și vrem să se țină cont de preferințele solicitanților de azil, mai ales când aceștia au familii sau rețele în anumite state membre care ar putea să-i primească nu ar fi acceptabil uh, să ducem oameni care scapă dintr-o închisoare într-o altă închisoare și ei nu ar trebui să plătească pentru lipsa de încredere între statele membre care fac parte din aceeași Uniune. Președintele, uh, vă rog frumos uh, să vă încadrați în un minut și jumătate. Domnule Breton, vă rog. Les nations européennes sunt sensibile. Națiunile europene sunt uh, sensibile la nefericirea migranților care se înneacă în mare, dar și la masele mari de migranți care urmează să vină. Frontex a anunțat că cel puțin un milion de oameni așteaptă în Libia să traverseze Mediterana. Pentru a face față acestei situații, nu mai este suficient să vorbim doar despre, doar despre aspectul umanitar care a fost comentat uh, pe larg astăzi, ci trebuie să avem și un aspect uh, de descurajare al politicii europene. Este vorba despre anihilarea rețelelor de uh, călăuze. S-a vorbit despre necesitatea de a uh, sensibiliza populația cu privire la traficul de migranți. Sensibilizarea însă nu este suficientă. Trebuie să negociem cu Turcia pentru a o împiedica să lase să treacă nave cu destinația Europa. Turcia este o țară perfect capabilă să facă față acestei situații. De asemenea, ă, trebuie să distrugem navele ă, ghizilor de, de traficanți ă, din Libia și, de asemenea, trebuie să începem demersurile împreună cu Consiliul de Securitate al ONU. Uh, nu vorbesc despre un uh, plan mai radical care ar consta în refularea anumitor uh, imigranți, așa cum o face Australia. Bineînțeles, aspectul umanitar trebuie să fie luat în considerare. S-a vorbit despre relocarea a 40.000 de persoane sosite anul acesta și s-a vorbit apoi despre 20.000 pe an. Aceste cifre sunt evident insuficiente, cum de altfel a subliniat și doamna Keller. Nu sunt cifre realiste. Eu nu vreau să cer să avem un număr mai mare de migranți relocalizați informați, însă denunț aici faptul că dați cifre false pentru a înșela opinia publică. Ehm, adevăratele cifre au fost anunțate de comisarul Avramopoulos în această comisie. El spune că ehm, deficitul demografic ar fi de 50 de milioane de oameni și migrația ar fi o soluție. Deci, care este cifra reală? 50 de milioane sau 20 de mii pe an? Și, în fine, doamna Corața Bild. În primul rând, sunt de acord uh, cu cei care spuneau că este îngrozitor că statele membre nu s-au putut pune de acord asupra unui mecanism obligatoriu. Solidaritatea nu mai uh, poate consta doar în fondurile de coeziune, fondurile structurale, fondurile de dezvoltare uh, agricole și așa mai departe și nu salvarea de vieți. Uh, salut programul de relocare pe care îl propuneți, dar nu este suficient. Vorbiți despre 40.000 plus 20.000 de oameni. Nu este suficient. Aș vrea de asemenea să vă spun că în Europa trăim vremuri în care avem nevoie de leadership, avem nevoie de premier, de președinți, de membri ai Parlamentului uh, care nu au o atitudine populistă, ci care susțin faptul că avem nevoie de migranți, avem nevoie de forță de muncă, avem nevoie să acoperim deficitul demografic, avem nevoie de calificări, calificări uh, de nivel uh, redus, calificări de nivel înalt, avem nevoie de politicieni care să-și schimbe discursul și uh, să nu îi trateze pe oameni așa cum face colegul din Suedia. Mie îmi face rușine acest lucru și am o întrebare pentru dumneavoastră, domnule director general, uh, care se referă la minorii nesoțiți. Există o decizie judecătorească Uh, iar Parlamentul European vroia să o integreze în regulamentul Dublin. Din păcate, Consiliul are o poziție diferită, care, din nefericire, este uh, inacceptabilă. Este vorba despre minorii nensoțiți care nu trebuie uh, trimiși dintr-un loc în altul între statele membre. Propunerea dumneavoastră afectează modul în care vor fi tratați minorii nensoțiți? Aceasta este întrebarea mea. Domnul președinte, unii colegi uh, au uh, semnalat că vor să intervină cam târziu, încearcă să profite un pic uh, de această situație. Uh, Suraya? Uh, poți să iei în secțiunea următoare pentru că mai avem uh, câțiva vorbitori. Mulțumesc, Corața. Trecem acum la reprezentantul uh, Direcției Generale pentru a răspunde. Thank you very much, Chairman, and I've listed about 20. Mulțumesc, am notat aici cam 20 uh, de întrebări. Dacă ar fi uh, să răspund la 20 de întrebări, uh, mi-aș utiliza tot timpul alocat. Însă, pe scurt, aș vrea să vă spun un lucru. Avem nevoie de o propunere cu caracter juridic obligatoriu pentru ca acest sistem să funcționeze și cred că statele membre au realizat acest lucru. Este o dezbatere despre cheia de distribuție, despre cifre, dar nu despre uh, propunerea cu caracter juridic obligatoriu care creează acest uh, sistem și care stabilește interacțiunile între statele membre, precum și uh, modul în care pot fi integrate preferințele migranților astfel încât să se evite uh, deplasările secundare. Oricum, abordarea aceasta este mai bună decât abordarea represivă în ceea ce privește uh, mișcările sau deplasările secundare. Sunt de acord cu cei dintre dumneavoastră care au spus că cifrele sunt foarte mici, având în vedere situația cu care ne confruntăm. Însă, în același timp, vă rog foarte mult uh, să vă gândiți că Niciodată până acum nu am făcut o astfel de propunere. Este totuși o premieră și sunt mândru să lucrez uh, pentru o comisie al uh, cărei președinte și uh, în care comisarii dau dovadă de leadership atât de puternic. Au fost adresate și întrebări specifice. Domnul uh, Dupre vorbea despre 75% sirieni și uh, oameni din Eritrea. Apoi uh, se vorbea și despre alte cifre. Se vorbea despre transportul persoanelor relocate. Suma de 10.000 acoperă transportul, pe când suma de 6.000 nu acoperă și transportul. If I look at uh, the overall question of referitor la îngrijorările de securitate. Acestea sunt integrate în decizie. Considerentele de ordine publică și de securitate pot fi avute în vedere ca motive de refuz. Există acel sistem de hotspoturi care au acest uh, drept de veto, de refuz. Avem și implicarea Frontex implicarea Europol, pentru a ne asigura că se au în vedere și aspectele de securitate. Dacă ar fi să ținem cont doar de uh, uh, preferințe, ne-am reîntoarce la schema Eurema. Nu putem să facem acest lucru, nu putem să ne întoarcem acolo, dar pe cât posibil trebuie să ținem cont de preferințe. Ultima întrebare se referea la minorii nensoțiți. Aceștia sunt uh, acoperiți de decizie. Încercăm să facem tot posibilul și cu sprijinul președinției luxemburgheze sper că vom putea găsi o soluție în a doua jumătate a anului pentru minorii nensoțiți în regulamentul Dublin. Referitor la căile juridice, Relocarea este doar o astfel de cale juridică. Noi oferim doar 20.000 de locuri pentru oameni din afara Uniunii Europene, astfel încât aceștia să vină în Uniunea Europeană. Este o abordare majoră. Cea de-a doua va fi în contextul migrației legale. Nu am să intru acum uh, în toate detaliile legate de Blue Card, uh, de lucrătorii temporari, de um, cercetători, activitatea de revizuire va, va avea loc um, în cea de-a doua parte a anului. Ce încerc eu să spun este că vrem ca Europa să fie o referință în ceea ce privește migrația legală, așa cum uh, vorbim și despre sistemul din Canada. Vrem uh, să se vorbească despre sistemul european uh, la fel și aștept cu interes să discut cu dumneavoastră despre acest subiect în contextul agendei pentru migrație. Am discutat și despre hotspoturi Vă rog frumos, președintele, a existat o abundență de contribuții. Dați-mi voie să intervin, pentru că au existat atât de multe contribuții. trebuie să ne dați niște răspunsuri. Ați fost tratat ca un comisar, numai comisarii primesc atât de multe întrebări colegii uh, care cred că nu li s-a răspuns la întrebare pot să intervine să ceară lămuriri. Foarte repede. N-ați răspuns la întrebarea mea legată de Ungaria. De ce nu Ungaria? Ce se va face în cazul Ungariei? Am avut uh, discuții cu Ungaria. În momentul în care am făcut uh, propunerea, situația din Ungaria era diferită. În al doilea rând, dacă vă uitați la cifre, în Ungaria sunt cam 27.000 uh, de kosovari care trebuie să se întoarcă. Dar uh, ne uităm cu atenție la situația din Ungaria și propunerea noastră prevede că dacă situația va evolua, vom lua o decizie. Um, again, I'm not exposing you to the whims of members. Nu vreau acum să vă expun uh, capriciilor uh, colegilor mei, vroiam doar să uh, le ofer ocazia să ceară lămuriri. Cornelia. Da, am pus o întrebare legată de amprente, unde există dubii juridice și nu numai din partea noastră. În orientări am încercat tocmai să descriem practica din diferite state membre și practica descrisă de dumneavoastră este una din statele membre pe care o cunoaștem toți și anume practica suedeză, care permite ca în anumite situații, în funcție de uh, criterii proporționale, să se uh, ia amprente în mod obligatoriu, așa este stipulat și în lege, și atunci trebuie să se facă amprentările. Și cine refuză să dea amprentele are uh, uh, de făcut față diverselor consecințe prevăzute în orientări. Uh, răspunsul pare să nu vă mulțumească, dar măcar ați primit un răspuns. Nu vreau să puneți întrebări suplimentare, vreau doar să cereți clarificări. Cecil, vrei o clarificare de la domnul Ruite? Da, nu am auzit răspunsul la întrebarea mea legată de repatrieri. Întrebasem dacă Comisia a luat deja măsuri de prevenire pentru a împiedica anumite state membre să nu repatrieze persoane atunci când acest lucru contravine drepturilor și libertăților fundamentale. Da, avem directiva privind returnarea, avem proceduri uh, clare în ceea ce privește returnările și uh, dacă statele membre nu respectă dreptul uh, comunitar, se instituie procedura de infracțiune. Președintele, mulțumesc foarte mult pentru această prezentare de astăzi și pentru răspunsurile la întrebări. Le mulțumesc de asemenea și colegilor pentru că au uh, reușit uh, să gestioneze această um, dezbatere foarte complexă referitoare la agenda europeană pentru migrație și la raportul uh, lui Ska Keller. Este o dezbatere foarte dinamică, este o agendă foarte dinamică și așteptăm cu interes evoluțiile și um, implicarea statelor membre. Vom avea și uh, întâlnirea de joi, care este foarte importantă. Știu că există divergențe de opinii politice, uh, iar joi noi vom fi prezenți, vom reprezenta Parlamentul și vom uh, adopta o atitudine proactivă bazată pe comentariile pe care le-am ascultat astăzi. Și uh, vă mulțumim foarte mult și pentru ajutorul dumneavoastră prețios. Continuăm acum cu situația din Mediterana uh, cu privire la raportul uh, doamnei Mețola și al doamnei Chienghe. Este un subiect uh, foarte important. Am discutat în detaliu despre rolul armatorilor Vom avea și o prezentare din partea lui Sturla Henriksen, care este director general al Asociației Armatorilor din Norvegia. Sunt aici deja? Da, au așteptat uh, răbdători. Vom avea o prezentare de maxim 10 minute. Patrick sau domnul Sturla Henriksen nu, mai întâi Patrick Verhoeven, care este secretar general al uh, Asociației Armătorilor uh, din Europa. Vă rog frumos. Și după ce vă ascultăm pe amândoi, o să deschidem din nou dezbaterea. Mulțumesc pentru prezență. Thank you, Chairman. We are sharing the micro... Mulțumesc. Împărțim un microfon. Mulțumim pentru invitație. Eu reprezint EXA și anume Asociația Armatorilor um, um, Europeni. E vorba de o um, asociație umbrelă care reprezintă toate asociațiile armatorilor din Europa și din Norvegia. Și colegul meu, Sturla Henriksen, este directorul general al Asociației Armatorilor din Norvegia. Eu am să vă prezint în primul rând câteva cifre și fapte seci, iar Sturla le va da viață uh, printr-un scurt prezentând un scurt film și prezentându-vă um, preocupările noastre. Următorul slide, vă rog, poate că vă întrebați în primul rând ce căutăm aici, noi armatorii, ce rol jucăm în salvarea migranților pe mare. De când s-a escaladat criza din Mediterana la începutul 2014, credem că aproximativ 200 de vase comerciale au fost implicate în operațiuni de salvare de migranți. Oferirea de asistență persoanelor aflate într-o situație de urgență pe mare este o datorie morală a navigatorilor și este de asemenea codificată în legislația internațională, în mai multe convenții internaționale. Dar această obligație nu a avut niciodată obiectivul de a salva în numere atât de mari de migranți și refugiați. Știți mai bine decât noi care sunt statisticile Fluxurile migratorii către Europa au crescut uh, foarte mult uh, din 2013 uh, și 2014 încoace. Acest lucru explică implicarea marinei comerciale. Avem aceste cifre de la paza de coastă italiană. Acesta a fost anul în care Italia a avut o operațiune de căutare și salvare de scară largă numită Mare Nostrum, care a salvat, a salvat cam 50% dintre persoanele vizate. Dar implicarea noastră a fost cam de 25%, cam uh, acesta este procentul de persoane salvate de nave comerciale. Iată situația pe anul acesta, până la începutul lui iunie, până în 10 iunie exact, și vedeți că um, implicarea marinei comerciale a crescut până la 33%. Uh, în jurul Paștelui s-a tras un semnal de alarmă pentru că această situație nu mai este sustenabilă pentru membrii noștri. Când s-a întâmplat uh, accidentul de la jumătatea lui aprilie, s-a, trip, s-a decis la nivel de state membre să se tripleze bugetul pentru Triton, dar efectul nu se vede în cifrele prezentate aici, pentru că noul Triton, dacă pot să-i spun așa, a devenit operațional doar la sfârșitul lunii mai. Sperăm să fie util și să mai uh, atenueze presiunea pe care o suportă marina comercială. Și iată aici implicarea în cifre absolute. În 2000, În 2014 și în 2015 vedeți numărul de uh, nave care au intervenit și numărul de persoane salvate. Și acum îi dau cuvântul colegului meu Sturla, care ne va spune mai multe despre implicațiile practice asupra uh, companiilor de navigație și mai ales asupra armatorilor. Thank you, Chair. Mulțumesc, uh, domnule președinte, stimați deputați, bună seara, mulțumesc foarte mult pentru invitația de a vă prezenta opiniile noastre referitoare la această situație umanitară din ce în ce mai gravă. Aș dori să felicit Comisia dumneavoastră pentru această inițiativă importantă și aș dori să felicit Uniunea Europeană pentru că uh, a crescut foarte mult resursele pentru operațiunile de căutare și salvare din Mediterană în ultimele luni. De la jumătatea lunii iunie, Norvegia participă la operațiunea Triton și, cu voia dumneavoastră, aș uh, dori să vă arăt uh, mai întâi uh, rapid o operațiune de salvare și mai ales o navă, Bourbon Orca, care a slujit drept navă platformă în ultima perioadă și astfel a salvat aproape 2000 de persoane în 16 operațiuni de salvare. Vă rog să urmăriți. This is what it... Iată cum arată într-o zi cu soare când toată lumea e salvată. Cred că mesajul cel mai important al acestui film este că astfel de situații nu uh, înseamnă că un număr mare de migranți e salvat de nave comerciale. Mesajul cel mai important pe care ni-l spune echipajele constant este că aceste situații implică salvarea unor persoane la nevoie de către alte persoane. Aici ați văzut un uh, orfan din Siria, o femeie însărcinată din Somalia, care au fost salvați de tatăl cuiva din Norvegia. Asociația Armatorilor Norvegieni monitorizează îndeaproape această situație și se implică constant. Reprezentăm una dintre cele mai mari flote din lume, avem peste 1800 de nave și avem operațiuni în lumea întreagă. În permanență, 10 până la 30 de nave norvegiene operează în apele din Libia, Tunisia sau Malta. Sunt fie în tranzit, fie în operațiuni offshore sau uh, în port, în zonă. De anul trecut și până acum, navele noastre au uh, salvat peste 5.000 de persoane în această zonă. Per total, uh, na, flotele comerciale europene au salvat peste 40.000 de persoane în cele 882 de operațiuni de salvare și cifrele um, pe 2015 sunt similare. Numărul total de migranți crește foarte mult. Aș vrea să fiu foarte clar și explicit atunci când spun că companiile noastre membre și asociația noastră va continua să facă tot ce este necesar în aceste operațiuni de salvare este o obligație morală și umanitară. Este o parte din tradiția noastră maritimă foarte solidă și de care suntem mândri și este și o responsabilitate juridică. Dar vreau să spun la fel de clar că tratarea acestei catastrofe umanitare pe scară largă trebuie să fie responsabilitatea guvernelor naționale și a comunității internaționale, fără uh, niciun dubiu. Europa a întors spatele Mediteranei și a lăsat Italia și marina comercială să facă față acestei probleme singure. Și aș vrea să profit de ocazie ca să exprim respectul și aprecierea față de capacitatea, profesionalismul și eficiența dovedite pe mare de marina italiană și de paza de coastă. Navele comerciale vor continua să um, asiste operațiunile uh, de salvare când li se va cere acest lucru, dar navele comerciale nu pot fi considerate o parte permanentă, integrantă și semnificativă a resurselor disponibile pentru operațiunile de salvare în Mediterană. Și principalul motiv este că echipajele comerciale nu sunt formate în așa fel și navele nu sunt echipate pentru operațiuni de căutare și salvare de scară largă. Chiar și cu cele mai bune intenții, intervențiile navelor comerciale pun în pericol viețile migranților și ale membrilor echipajului, mai ales când e vorba de uh, operațiuni făcute pe vreme rea și pe timp de noapte. În plus, echipajele nu au competența și nici mijloacele necesare ca să organizeze tabere de refugiați plutitoare pentru mii de persoane ca să le ofere apă, medicamente, uh, alimente și uh, condiții de securitate până la debarcarea migranților. În plus, aceste situații reprezintă o preocupare foarte importantă pentru securitatea și sănătatea echipajelor noastre. Echipajele care participă la astfel de operațiuni sunt uh, confruntate cu reacții emoționale puternice. Bucuria de a salva o viață este intensă, dar uh, când găsești familii întregi cu copii legați împreună și uh, plutind pe apă, e foarte traumatizant și astfel de evenimente lasă cicatrici pe viață. Echipajele sunt în formate din 15-20 de membri care primesc și 500 de migranți la bord. Sunt persoane diferite, de alte naționalități, de alte religii. Unii uh, au bebeluși, alții nu, al, al, unii au boli grave, alții nu. Unii uh, sunt panicați pentru că tocmai și-au văzut un membru al familiei dispăzând în mare. Unii uh, poartă boli, alții au la ei cuțite, poate. Și e foarte greu pentru echipajele noastre. Ca să ne ajutăm uh, echipajele să facă față situației, am uh, oferit consiliere pe multe probleme practice și teoretice și avem uh, un serviciu de reacție rapidă 24 de ore pe zi, 7 zile din 7. Avem echipe de consiliere, explicăm cum trebuie pregătite navele și echipajele înainte de a intra în aceste ape și cum să desfășoare practic operațiunile de căutare și salvare. Aceste orientări includ și uh, liste de debriefing, de conversații cu echipajul la bord și intenționăm să introducem și un sistem de follow-up pentru uh, membrii echipajului care dau semne de uh, sindrom de stres post-traumatic după ce se întorc acasă. Foarte adesea suntem întrebați care este părerea noastră despre cum ar trebui tratată această criză din Mediterană. Noi credem că această, program, această problemă de dimensiune atât de mare și atât de complexă necesită o reacție internațională cuprinzătoare și consecventă, cu perspective pe termen lung. Nu credem că este legitim ca o asociație industrială, cum suntem noi, să exprime opinii cu privire la politica internă de azil sau de migrație. Dar lucrăm de mult la sporirea conștientizării acestei probleme la nivelul politicienilor din Norvegia și uh, la nivel european și internațional. Am pregătit cinci recomandări generice pe care aș dori să vi le transmit ca aport la munca dumneavoastră continuă. În primul rând, comunitatea internațională trebuie să mobilizeze resurse și angajamente pentru a trata cauzele problemei, rădăcinile problemei. Oamenii, oamenii fug de război civil, foamete și sărăcie. În al doilea rând, Asistența pentru refugiați trebuie să fie oferită pentru a-i ajuta pe oameni aproape de casele lor, ca ei să nu uh, trebuiască să înceapă această călătorie grea de migrație către Europa. În al treilea rând, comunitatea internațională trebuie să se mobilizeze ca să-i combată pe traficanții cinici care fac profit punând uh, în joc mii de vieți în Mediterană și în același timp ținând cont de faptul că nu toți traficanții sunt răi pentru unii este singura soluție să scape dintr-o uh, situație potențial periculoasă. În al patrulea rând, este nevoie de capacități pentru operațiunile de căutare și salvare pe mare. Statele europene trebuie să fie pregătite să crească capacitatea, să uh, mărească numărul de vase uh, desfășurate, pentru că migrația crește mult și o mare parte din migranți sunt încă uh, salvați de nave comerciale. Statele europene trebuie să amelioreze flexibilitatea și să se concentreze în permanență pe zonele unde riscurile sunt cele mai mari, inclusiv în afara zonei nucleu a Frontex. Vreau să vă atrag atenția asupra migrației în creștere din Turcia înspre Grecia, acolo cifrele sunt în creștere. În al cincilea rând și în, cel, în cele din urmă, statele membre trebuie să garanteze și să faciliteze debarcarea rapidă a migranților de pe navele comerciale către paza de, coar- către paza de coastă sau navele Frontex. Nu există niciun răspuns simplu și niciun răspuns unic la una dintre cele mai grave crize din uh, epoca contemporană, dar comunitatea internațională trebuie să acționeze decisiv și hotărător. De aceea, salut inițiativa dumneavoastră și abordarea cuprinzătoare a comisiei dumneavoastră. Mulțumesc pentru atenție. Um, thank both of you for oh, now my microphone's working. Can I thank both of you for being here? Of course, you have every right to be. Vreau să vă mulțumesc amândorura pentru prezența dumneavoastră și e clar că acest lucru va contribui la raportul celor două rap- uh, doamne raportoare, pentru că experiența dumneavoastră este una foarte bună și e clar că timpul ne presează și cred că putem spune că ați observat, nu, reacțiile colegilor noștri astăzi. Uh, toți cei care urmăresc acest subiect sunt conștienți de faptul că dorim să ne exprimăm aprecierea față de munca depusă dumneavoastră în acest proces de salvare a vieților uh, pe mare. Avem destul de mulți colegi înscriși la cuvânt care vă vor adresa întrebări și aș propune să începem cu raportoarele noastre, și v-aș ruga eventual să vă referiți mai specific la dilema conținută în, în acest subiect și mai întâi are cuvântul Da, mulțumesc, domnule președinte. Uh, nu vreți să ne referim și la punctul următor de pe ordinea de zi, în așa fel încât să putem contopi și să tratăm ambele subiecte dinpreună? Da, să știți că am avut deja o discuție la care dumneavoastră ați fost înlocuită. Nu erați prezentă și ați fost înlocuită. Bun, dar eu n-am luat încă astăzi cuvântul. Așa că trebuie să spun și câteva cuvinte despre subiectul precedent. Dar mai întâi vreau să mulțumesc uh, domnului Verhoeven și domnului Hendrix pentru prezentările lor, pentru că, într-adevăr, ceea ce am văzut prin dezbateri, prin, de-a lungul întregului proces, este că aspectele uneori anumite aspecte sunt uh, pierdute din vedere, sunt scăpate din vedere și este clar că noastră jucați un rol foarte important, un rol foarte onorabil, dar evident că asta nu poate reprezenta o soluție pentru statele membre care nu acționează în acest uh, context. Și asta ne aduce la întrebarea ce putem face pentru a implementa măsuri de solidaritate în mod eficient și pentru a garanta acces uh, acelor persoane care în mod legitim au nevoie de protecție. Tocmai pentru a reduce numărul de tragedii și pierderi de vieți omenești pe mare și pentru a găsi acele căi care ne vor permite să preîntâmpinăm o situație în care n-am mai avea de ales decât să acceptăm uh, că există și oarecare uh, rată de decese pentru cei care se uh, aventurează astfel pe mare. Sunt de acord cu oratorii precedenți care au spus că, da, relocarea trebuie să nu fie doar o opțiune, ci statele membre trebuie să participe în mod permanent la acest sistem. Va trebui să examinăm anumite instrumente, cum ar fi uh, ajutorul umanitar, acordarea de vize, vize pentru educație, vize pentru tinerii care vin să studie și pentru a se forma și în același timp trebuie să vedem cum anume instrumente, cum ar fi, spre exemplu, directiva protecție temporară, care nu au fost niciodată utilizate, ar putea să ducă la o situație în care a, a, să ne punem întrebarea care este pragul care declanșează un astfel de mecanism. Și în concluzie, nu vreau să spun prea multe, sper să am ocazia să facem acest lucru, să mai discutăm subiectul la un, a, uh, o ședință ulterioară. EASO nu a fost menționat astăzi, cel puțin cât eram eu de față, însă are un rol foarte important ce trebuie subliniat. E vorba de un actor care este foarte important și care trebuie să uh, monitorizeze felul în care se aplică legislația europeană. Mulțumesc foarte mult, Roberta, pentru faptul că ați uh, Uh, punctat doar câteva elemente. Mai, alte aspecte au fost deja dezbătute uh, într-o dezbatere precedentă. Dacă în calitate de invitați sunt anumite elemente la care doriți să răspundeți, punctele cheie la care doriți să vă referiți, uh, la final veți avea ocazia să interveniți. Și urmează Doamna coraportor Cecil Kienge, vă rog. Eh, grazie, signor Presidente. Ringrazio nuovamente. Mulțumesc, domnule președinte. Încă o dată vreau să mulțumesc directorului general și Asociației Armatorilor pentru contribuțiile lor, pentru prezentările pe care le-au făcut și contribuția la dezbaterea noastră. Știind foarte bine că în ultimele luni, oricum, evenimentele ne-au uh, determinat să discutăm și cu alți actori care sunt uh, pe teren. Și e clar că uh, e vorba, de, marina comercială este un actor important pentru a salva vieți omenești pe mare. Și am spus uh, cu ocazia intervenției mele precedente că doresc să subliniez și de altfel mă bucur de faptul că ați avut și noastră ocazia să faceți acest lucru, să subliniez deci că această activitate de salvare nu poate fi lăsată doar în seama actorilor privați, ci și statele membre trebuie să vină cu resurse, finanțare pentru a garanta aceste operațiuni. De aceea cred eu că punctele abordate și prezentate în raport sunt uh, cele mai importante, se referă la formarea persoanelor care se află pe aceste nave de salvare, pentru că e ceva periculos, atât pentru persoanele care sunt salvate, astfel salvate, pentru că personalul la bordul acestor nave comerciale nu e neapărat format și pregătit să facă fața unor astfel de situații. Și un alt aspect, coordonarea diferitelor operațiuni, operațiuni europene și operațiuni ale marinei comerciale. Eu cred că asta trebuie să fie aprofundat. Și cred eu că în raportul nostru subliniem acest lucru, pentru că în concluzie spuneam că acest lucru ne va permite să scădem Uh, rata de risc și de aceea e nevoie de o abordare holistică, așa cum face și uh, Comisia și așa cum încercăm și noi să facem în raportul nostru. Mulțumesc, urmează Cecilia Wickström. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să-mi exprim față de dumneavoastră, reprezentanța ai Asociației Armatorilor și uh, uh domnului Verhoeven, Uh, recunoștința noastră și imensul respect față de munca pe care o desfășurați, ținând seama de faptul că oamenii care salvează pe cei care se află la Nanghie nu, nici nu sunt formați pentru așa ceva, n-au experiență, sunt uh, traumatizați uneori. Așa că ceea ce faceți dumneavoastră poate servi ca și un model demn de urmat pentru multe din statele membre care ezită în continuare să-și asume răspunderea ce le revine și obligațiile ce le revin tocmai pentru a furniza da, nave, resurse umane și pentru a deschide propriile lor frontiere din, pentru a, din motive umanitare, pentru a reloca acești oameni care se află într-o situație dificilă și care au dreptul la protecție internațională. Sunt multe lucruri ce ar putea fi spuse, însă cred eu că în numele multor uh, colegi, aș dori să vă exprim recunoștința și respectul nostru pentru munca admirabilă pe care o desfășurat în uh, Marea Mediterană. Și, sincer, dumneavoastră, ca și norvegian, e un pic așa, spuneau, uh, ironic, nu? Faptul că nici măcar Norvegia nu face parte din Uniunea Europeană. Așa că vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră și pentru uh, experiența aceasta și mențineți nivelul pentru că la final vom avea de câștigat și e clar că exemplul dumneavoastră poate fi un model de urmat pentru multă lume aici în uh, Europa. Da, Norvegia și Suedia erau o singură țară acum multă, multă, multă, mult timp, uh, cu mult timp în urmă. Doamna Wimberg. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc pentru aceste prezentări foarte interesante și aș avea câteva întrebări. Mă gândesc la felul în care navele comerciale salvează aceste persoane. Și aș vrea să știu, s-a primit ceva vreo formare în acest sens? Noastră spuneați că, da, acest aspect ar trebui să fie mai aprofundat pentru că e nevoie de formare pentru personalul la bord. Și de multe ori e vorba și de persoane salvate care sunt bolnave sau care sunt, uh, eu știu, uh, de, care până la urmă mor ca urmare a salvării. Deci sunt situații traumatizante și e clar că am observat că există o multiplicare a operațiunilor de, de căutare și salvare. Uh, pe mare. Și ce putem face, având în vedere sporirea aceasta a fluxurilor migratorii de intrare înspre Europa? Trebuie să sporim investițiile noastre pentru a putea face față acestor fluxuri și cred că Uniunea Europeană trebuie să-și asume aici o răspundere. O altă întrebare pe care doream să o adresez în uh, Uh, această perioadă de vară s-ar putea să existe acest sezonul acesta de vară, s-ar putea să existe un flux sporit de imigrație. S-a vorbit despre Națiunile Unite și s-a vorbit despre posibilitatea de a permite traficanților să sporească și volumul, capacitatea acestor nave uh, pe care le utilizează pentru uh, trafic. Și aș vrea să știu care este părerea noastră pe acest subiect. Doamnă președinte, mulțumesc. Vreau să mulțumesc interpreților care ne-au acordat câteva minute suplimentare. Very much for your help. Um, next is, um, Cornelia Ernst. Vă mulțumesc tuturor și acum... Uh, ich Doamna Ernst, am să mă exprim foarte rapid. Aș vrea să vă mulțumesc în numele grupului nostru, grupului de stânga, uh, și uh, să mă refer și la cei uh, de la fața locului. Cred că dumneavoastră aveți o abordare care merge mult mai departe decât această dezbatere generoasă din Consiliu, dar care este fără rezultate, după cum bine știți, care nu a prea dat uh, roade până acum. Aș vrea să știu dacă primiți compensări pentru asta, pentru că sunteți nave comerciale, nu-i așa? Aveți nave comerciale și ele sunt acolo ca să facă comerț, nu ca să desfășoare operațiuni de salvare de vieți. Există compensări financiare din partea statelor uh, unde ajung uh, refugiații și uh, în legătură cu programul pe care l-ați prezentat, aș vrea să subliniez un punct, cred că multe s-ar rezolva uh, dacă s-ar crea în Uniunea Europeană soluții legale pentru cei care au nevoie de protecție, de exemplu un fel de viză umanitară, pentru că astfel de uh, căi uh, teribile să nu mai de ajunge aici să nu mai fie nici măcar necesare și oamenii să poată să vină legal în Uniunea Europeană. Mr. Jurek. Dziękuję bardzo, dziękuję za... Domnul Jurek, mulțumesc, domnule președinte și vreau să vă mulțumesc, stimați invitați, pentru prezentările dumneavoastră și pentru informațiile pe care ne le-ați furnizat. Am fost foarte interesat de acele cazuri de agresiune cu care s-au confruntat marinarii. Ehm, ați vorbit despre o escortă în armată pentru anumite nave. Rare ori se vorbește despre așa ceva. În momentul în care vorbim despre aceste nave cu migranți. Poate ați putea să ne dați mai multe detalii. Președintele, mulțumesc tuturor pentru concizie și acum recomand o doamna Ana Gomes. Mulțumesc, domnule președinte, și vreau să vă mulțumesc și pentru dovezile pe care ni le-ați uh, adus în, prin prezentările dumneavoastră despre faptul că e clar că pot fi făcute mult mai multe, mobilizate mai multe resurse pentru a salva vieți. E o obligație. Și vreau să vă întreb, cum Puteți în acest context să înțelegeți noastră că lansăm o astfel de misiune pesc pe oceane, dar nu mobilizăm o astfel de misiune uh, pesc ca și salvare, pentru a salva vieți, ca și prioritate, ci o, o lansăm pentru a lupta împotriva uh, piraților. Uh, sincer, eu cred că aici se pierde o ocazie de aur pentru a face în așa fel încât toate marinele navale ale Uniunii Europene să servească această primă obligație și anume de a salva vieți. Și uh, e clar că în decizia Consiliului o astfel de misiune uh, PESC va trebui să salveze și vieți omenești la un moment dat pentru că asta face parte din mandatul său, din misiunea sa, din obiectivul său. Dar mie mi se pare că pierdem totuși o posibilitate pentru uh, uh, a arăta că aceste marine europene care există pot fi utilizate pentru acest scop nobil și anume pentru a salva vieți în Mediterana. Doamnă președinte, v-am și o întrebare foarte pe scurt pe care doresc să vă adresez În ceea ce privește operațiunea Mare Nostrum, faptul că ar putea fi cooptate și anumite nave private, aveți diferite sisteme de semnalizare uh, în momentul în care există o situație de urgență și am înțeles că aceste uh, lumini de urgență, aceste semnalizări de urgență au fost uh, stinse. Există vreo posibilitate de a ne explica presiunea care există în astfel de situații, în astfel de cazuri? Există o, o posibilitate de a ne explica în ce condiții, sub ce presiuni dumneavoastră trebuie să lucrați pentru a putea face față unor astfel de situații. Al cuvântul domnul Diaz de Meran dank ook aan de gasten voor hun komst. Ik heb een paar concrete vragen. Het werd eventjes... Doamna Meijer. Aș avea așa câteva întrebări de pus, uh, care au fost în parte abordate. Uh, echipajul, cum este el pregătit pentru un astfel de misiune de salvare? Uh, ce putem să facem înainte ca acest echipaj să înceapă să navigheze pe Mediterana? care ar fi regulile de respectat? Ce poate face marina comercială pentru a-și proteja uh, uh, personalul la bord uh, și, față de teroriști, dar și față de anumite boli? Și care, dacă îmi permiteți, aș avea și o întrebare pe care doresc să vă adresez. Cât vă costă pe dumneavoastră, ca și, eu știu, carburant sau uh, poate de multe ori trebuie să faceți așa un ocol și uh, asta, bineînțeles, aduce cu sine și anumite costuri, costuri suplimentare, nu? În final, ultima întrebare, Suraya. Da, mulțumesc. Am să vorbesc cu limba Edel. Deci, uh, mulțumesc foarte mult. Vreau să intervin la dezbaterea anterioară, dar n-am apucat. Și v-aș ruga uh, să-mi permiteți ca înainte de toate să mulțumesc invitațiilor noștri și să-mi exprim admirația pentru faptul că noastră faceți ceva pe care de fapt Uniunea Europeană ar trebui să o facă. Și mai mult decât atât, există un val de populism de extremă uh, dreapta în Europa care uh, uh, este împotriva unei acțiuni solidare. Noi, ca și parlamentari, știm că avem colegi eurosceptici. Dar Marea Mediterană este un teritoriu european, așa că aș dori să spun, doamne Wimberg, Cristina, ce părere ai tu după ce ai discutat cu aceste persoane în continuare, crezi că acești uh, uh, traficanți sunt, uh, că, aceste, că acești migranți sunt uh, uh, niște asasini? Uh, mi se pare rușinos ceea ce ai zis tu, Adinaur. Apoi, în ceea ce privește fluxurile migratorii, e clar că Frontex aici trebuie să aibă un rol uh, extins. Uh, Întrebarea este ce se va întâmpla cu bugetul, bugetul ce a fost alocat pentru aceste operațiuni de cercetare și căutare și salvare a persoanelor pe Mediterana, pe Marea Mediterană. Mi se pare îngrijorător pentru că avem nevoie de o participare. Uh, se spune că unele țări sunt sigure și altele nu sunt sigure, însă eu cred că nu putem să generalizăm așa. Cazurile trebuie examinate în parte, persoană cu persoană. Și e clar că uh, Uh, neavând timp foarte mult la dispoziție, aș vrea să spun că trebuie să ne concentrăm pe fiecare persoană în parte. Iată că acum ne întoarcem la invitații noștri, domnul Verhoven și colegul său. Ați primit foarte multe întrebări, așa că vă rog să încercați să răspundeți, însă nu uitați că nu avem prea mult timp la dispoziție, așa că foarte concis. Ok, uh, thanks a lot. I'll da, mulțumesc foarte mult. Am să răspund la câteva din întrebări și apoi Patrick va răspunde la alte întrebări. În ceea ce privește formarea echipajului nostru, asta e ceva pe care uh, noi, companiile armatorilor, suntem gata să o realizăm și să uh, formăm echipajul nostru. Noi am dezvoltat deja niște, un ghid îndrumător, niște linii directoare uh, despre felul în care echipajul trebuie să se uh, comporte în cazul în care sunt uh, astfel de situații. E un ghid foarte practic și tot echipajul uh, trebuie să uh, aibă, să se îmbrace cu uniforma oficială, să aibă uh, o, o anumită protecție, trebuie să, e foarte concret. Uh, pentru că la un moment dat nava comercială devine un fel de tabără de refugiați uh, plugitoare și uh, vor fi copii, uh, femei la bord, trebuie ca situația sanitară să fie sub control și așa mai departe. Deci noi pentru asta am pus la punct acest ghid îndrumător și avem uh, mai multe servicii care se ocupă de răspunsurile acestea ce trebuie găsite în uh, situații de urgență și avem cooperare cu diferite țări care sunt specializate uh, în ceea ce privește situațiile traumatizante, acel follow-up, situațiile în care există anumite presiuni, se lucrează sub presiune și nu numai neapărat pe mare, ci și ulterior, odată ce misiunea respectivă se încheie. Pentru că știm că uh, e foarte dificil. Apoi, întrebarea, dacă va fi suficient. Ceea ce observăm acum este că uh, orice ajutor din partea Uniunii Europene este binevenit. Și în același timp, numărul total de persoane salvate de către navele comerciale rămâne echilibrat, rămâne cam același. Dar ne așteptăm la un număr mai mare în lunile ce vor urma. Acum vine, aș spune așa, sezonul de vârf și uh, uh înaltul uh, comisariat pentru refugiați uh, se așteaptă, din partea Națiunilor Unite, se așteaptă la o sporire a numărului de refugiați chiar până la 80%. Evident, există niște scheme de compensații, dar m-ați întrebat dacă există niște uh, scheme de compensații. Sincer, astea nu există. Noi nu solicităm niciun fel de compensări, niciun fel de bani. Noi, face, noi considerăm că face parte din obligația noastră legală de a salva acești oameni Și e clar că există anumite resurse care uh, în această regiune care pot fi mobilizate și care pot să vină să se adauge eforturilor noastre. Au existat situații în care echipajul nostru a fost amenințat pentru a înapoia uh, nava uh, către traficanți, nava cu migranți către africanți, dar acestea sunt situații rare. Apoi, uh, cum putem îmbunătăți coordonarea și cooperarea cu Frontex? Uh, mă gândesc la operațiunea Poseidon. Este foarte important să avem niște proceduri de debarcare foarte eficiente. Și cred că este poate un element cheie, o prioritate cheie din punctul nostru de vedere, așa că așteptăm cu nerăbdare să cooperăm și cu operațiunea Triton în acest sens. Apoi, comparația cu um, uh, operațiunea PESC care e împotriva piraților uh, în Somalia. Însă situația nu este asemănătoare și dacă am acționat la fel, am putea să răutățim situația, pentru că uh, pirații sunt, uh, de fapt, cei care, cărora nu le e frică să uh, tragă cu arma înapoi înspre, înspre noi. Avem anumite cifre, dar vreau să subliniez faptul că, pentru că a venit vorba de compensații, uh, cifrele pot fi foarte diferite. Uh, pentru că ocolul poate fi unul foarte mic sau poate fi un ocol foarte mare pentru a calcula costurile suplimentare e destul de dificil. Apoi, uh, faptul că anumite semnalizări de urgență au fost stinse, da, știm că acest lucru există, știm că e ceva ilegal și că trebuie să fie raportat, Însă nu trebuie să uitați că pentru foarte multe nave în regiunea respectivă e foarte greu de evitat. E vorba de nave care sunt foarte active. În momentul în care există o, o, o punct de trecere dinspre o, uh, Orientul Mijlociu înspre uh, Europa, există anumite nave care sunt uh, utilizate, dar sunt utilizate și din punct de vedere comercial. Deci e greu să, să faci distinție și să eviți astfel de situație. Noi suntem organizație profesionistă și uh, ne așteptăm ca toți cei care acționează uh, pe mare să se comporte ca atare. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste răspunsuri uh, foarte clare și pentru faptul că ne-ați dat și exemple concrete. Această întâlnire a fost uh, difuzată în direct uh, pe internet, uh, astfel că contribuția dumneavoastră este cu atât mai valoroasă pentru că a putut fi ascultată și de alte persoane. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru participare. Încheiem acum ședința de astăzi. De fapt, colegi, mai aveți ceva de adăugat la diverse? Nu. 15 iulie, miercuri și joi 16 iulie sunt datele pentru următoarea întâlnire. Mulțumesc!